Bună dimineața, stimați colegi! Ședința e deschisă. În primul rând, o comunicare. Comitetul a, a transmis uh, cinci texte conform regulii 216, paragraful 4. Aceste raport, rapoarte sunt adoptate.